și sper că vom putea colabora pe strategia pentru Dunărea și regiunea Dunării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum vom aborda ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei sesiuni și anume raportul doamnei Crața Țagarapulu contribuția politicii regionale a Uniunii Europene în lupta împotriva crizei economice și financiare, cu o referință specială la obiectivul 2. Raportorul are cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, scopul raportului este să sublinieze importanța politicii regionale și uh, modul în care ea poate contribui la redresarea economică a Europei în urma crizei economice și uh, financiare care a avut repercusiuni asupra economiei reale. Trebuie să subliniem faptul că politica regională este principala uh, sursă de investiții pentru uh, dezvoltare. Fondurile structurale nu reprezintă doar un instrument care poate fi folosit pentru stingerea incendiilor, între ghilimele, evident. Uh, ci uh, reprezintă instrumente care pot fi adaptate situațiilor uh, actuale, care pot contribui la o creștere economică uh, lină și la o bună funcționare a pieței interne. Raportul se axează pe regiunile din cadrul obiectivului 2. Acestea, din anul 2000, au avut un PIB ridicat. În același timp, ele s-au uh, descurcat bine atunci când a venit vorba despre competitivitate, inovație și uh, cercetare. După reforma din 2006, regiunile din obiectivul 2 s-au axat pe competitivitate și pe uh, crearea de slujbe de bună calitate. Aș dori să vă spun că 168 de regiuni uh, sunt vizate aici. Acestea fac parte din 19 state membre și vorbim despre 314 milioane de locuitori în cadrul regiunilor de obiectiv 2. Aceste regiuni trebuie să continue la nivel uh, local, regional și uh, european. Și e clar din rezoluție că dorim să susținem dimensiunea regională a strategiei uh, Europa 2020. Aceasta este o prioritate care promovează nu doar uh, coeziunea socială și regională, dar care în același timp stimulează și competitivitatea regională. Rezoluția solicită Comisiei Europene să arate mai multă flexibilitate atunci când uh, vine vorba de alocarea de fonduri. Din 117 programe operaționale din cadrul Fondului uh, Social, 13 uh, au fost modificate și în anumite state uh, membre ele au fost modificate pentru a ajusta aceste programe operaționale la problemele bugetare și la problemele economice cu care se confruntau aceste state. Așadar, am dori ca Comisia Europeană să susțină efortul făcut de statele membre pentru ca ele să poată profita la maximum de această flexibilitate. Propunerea noastră de bază este să susținem decizia Consiliului de a stimula avansurile la plăți pentru statele cu un PIB crescut cu mai mult de 10%, cu state care au uh, fost susținute de FMI uh, pentru reducerea deficitului bugetar. Dorim să se găsească soluții flexibile atunci când vine vorba despre regula N plus 2 și N plus 3, astfel încât uh, statele care se află în dificultate să nu piardă banii pe care i-ar putea obține din partea Uniunii Europene. Cel de-al optulea raport privind coeziunea nu oferă, din păcate, suficiente date cantitative și calitative în legătură cu regiunile din obiectivul 2. Am dori ca Comisia Europeană să uh, elaboreze un studiu din care să obținem suficiente informații pentru a ști cum am putea adapta instrumentele actuale și pentru a ști cum am putea să pregătim bugetul și perspectivele financiare viitoare pe baza nevoilor reale. Un alt punct în raport se leagă de următorul fapt atunci când vine vorba despre situații extraordinare, precum criza economică și financiară despre care discutăm, atunci e încă și mai important să ne asigurăm că folosim regula N plus 2, luând în considerare obiectivele politicii de coeziune și luând în considerare și natura ciclică și efectele sale atunci când vine vorba despre sectorul public și privat aș dori să subliniez și importanța uh, programelor Jasper, Jasmine, Jeremy și așa mai departe. În cazul uh, Greciei, s-a semnat uh, un acord în 2007 cu Banca Europeană de Investiții și trebuie să ne asigurăm că în acest context suntem flexibili și ne ajustăm instrumentele pentru a obține un maxim de avantaje pentru regiunile noastre. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei raportor, do uh, raportor domnul Kelly, un minut. Uh, Mulțumesc, sunt de acord pe deplin cu propunerea doamnei raportor. Din propria experiență din țara mea, uh, acum două săptămâni, am văzut care sunt beneficiile obiectivului 2 și ale fondurilor acestora. Dacă aceste fonduri ar fi retrase, atunci regiunile ar avea extrem de mult de suferit regiunea din care provin eu au primit un premiu pentru antreprenoriat și în urmă cu două săptămâni am putut să văd uh, cum anume este apreciat fondul și, și mai important, care este efectul acestuia. Cred că avem uh, la nivel mondial inovatori și imitatori. Uh, cred că uh, puțini sunt cei care inovează și foarte mulți sunt cei care imită. Și iată, acum, la nivel regional, vedem uh, multă inovare. Am văzut și la nivelul regiunii mele și și în altele. Prin urmare, beneficiază regiunile, dar prin imitare pot beneficia și alte regiuni mai apoi. După cum am spus, PIB-ul nu poate fi singura cale de urmat care să dicteze puterea de achiziție a regiunilor. Vă mulțumesc. Domnul Luhan

în acest fel vom obine o cretere economică inteligentă i durabilă pentru statele i regiunile europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mulțumesc, președinte. Domnule comisar, Uh, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia de a lua cuvântul atât de târziu și eu. Politica de coeziune rare ori a avut o semnitate atât de mare ca acum în aceste vremuri de criză. În vremuri de criză, iată, locurile de muncă, investițiile în centre individuale din statele membre sunt extrem de importante și cred că acum politica de coeziune trebuie să fie aceea care să determine investițiile la nivel regional. Avem nevoie de aceste impulsuri la nivel regional și pot să vă spun din Austria inferioară, inclusă în obiectivul 2, că am reușit în trecut uh, să investim și să maximizăm fiecare bănuț venit la Europeană. Pentru fiecare un euro noi am făcut să investim trei mai apoi. Așadar, trebuie să planificăm totul, trebuie să fim flexibili, dar în situații de criză ca aceasta trebuie să avem posibilitatea de a da dovadă în continuare de flexibilitate. Tocmai de aceea acest raport este atât de important, pentru că promovează flexibilitatea și pentru că um, dă mână liberă regiunilor. Mulțumesc! Domnul are podstawowym celem Unii... domnilor, unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene acum este depășirea crizei economice și financiare. Trebuie să combatem problemele structurale care au rezultat din criză, în special uh, în ce privește șomajul. Comisia Europeană a prezentat o serie de inițiative menite să ducă la creșterea economică, să stimuleze creșterea economică atât la nivel local, regional, cât și național. Uh, doresc să promoveze inovativitatea, să creeze noi locuri de muncă și să facă acest lucru în spiritul politicii de coeziune. Trebuie să implementăm toate proiectele din politica de coeziune și să le facem mai flexibile. Când vorbim despre politica de coeziune, uh, trebuie să nu uităm că banii trebuie investiți într-un mod inteligent și de asemenea trebuie să facem ceva ca să creștem gradul de integrare al Uniunii și să întărim principiul uh, solidarității, acționând în favoarea unei funcționări cât mai bune a pieței interne. Nu putem să ne pese doar de uh, problema uh, țării noastre și a regiunii noastre, ci și de toată lumea și să avem mecanisme pentru ca această criză să nu se mai repete. Ultimul vorbitor, doamna Băsescu

a cât mai multe fonduri europene iar administraiile locale sunt încurajate să realizeze cât mai multe proiecte cu bani europeni. Mulțumim, din partea Comisiei Europene Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportor, mulțumesc doamnei vicepreședinte, pentru raportul privind rolul politicii de coeziune în combaterea crizei economice. Mulțumesc și Parlamentul European pentru interesul manifestat pentru monitorizarea impactului crizei economice. Discutăm despre o politică ce vine pentru a soluționa disparitățile sociale la nivel european și pentru a uh, susține schimbările structurale. Discutăm despre 347 de miliarde de euro pentru o perioadă până în două, dintre, între 2007 și 2013. 228 de miliarde au fost investite în politica de coeziune. Discutăm despre stabilitate bugetară și despre investiții publice în statele membre, în regiunile Uniunii Europene. Nu discutăm despre o politică anticiclică din punct de vedere economic, însă reprezintă un instrument extrem de important pentru Uniunea Europeană pentru promovarea investițiilor în economiile reale. Tocmai de aceea um, putem explica motivul pentru care această politică a fost uh, inclusă în planul de redresare economică europeană. că mm, întregul obiectiv al acestui plan și întregul obiectiv al măsurilor europene a fost acela de a contracara efectele negative ale crizei actuale. De aceea, Comisia a venit cu o serie de schimbări și recomandări legislative în acest sens. Obiectivul a fost de a accelera implementarea de programe și de a accelera uh, programele pentru uh, această perspectivă, pentru, uh, pentru perioada aceasta perspective financiare. Am inclus prefinanțarea și metode de simplificare în acest sens. Măsurile legislative care au intrat în vigoare în aprilie 2009 și recomandările emise pentru statele membre în urma comunicării Comisiei au fost adoptate ulterior, în, au fost adoptate în decembrie 2008. Așadar, putem să spunem că acest pachet legislativ a fost adoptat în doar 5 luni. Deci un uh, program perfect compatibil cu nevoile uh, și cu urgențele actuale. Aș dori de asemenea să subliniez, domnule președinte, că succesul și rezultatele date de activitățile interinstituționale se bazează pe, interac- pe interacțiunea cu partenerii noștri și, desigur, cu Parlamentul European. Noi cu toții am dorit să răspundem cât se poate de repede și eficient la nevoile actuale economice. Per ansamblu, aceste măsuri au fost caracterizate ca fiind o mișcare pozitivă necesară pentru accelerarea cheltuielilor și pentru depășirea obstacolelor economice. Aceste măsuri au fost suficient de flexibile pentru a da posibilitatea statelor membre să aleagă instrumentele și pentru a ține cont de uh, specificitățile regionale știm acum că nu există o soluție care să fie valabilă pentru toată lumea. Acum putem să revitalizăm mecanismul de implementare prin politica de coeziune, simplificând cât se poate unele prevederi, um, uh, în ceea ce, unele prevederi la acest capitol. Proiectele în curs nu au fost create doar pentru a lupta împotriva crizei economice, ci și pentru a face față situației post-criză cu care ne vom confrunta. Nu în ultimul rând, Comisia va pregăti un raport privind implementarea și rezultatele măsurilor adoptate în baza planului de redresare economică, lucru care vizează, desigur, politica de coeziune la nivel european. Aceste lucruri vin în urma angajamentului, uh, uh, angajamentului manifestat de Parlamentul European pentru a doua jumătate a anului 2010. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Votul va avea loc mâine la prânz. Doamnelor și domnilor, următoarea reuniune va avea loc mâine, 6 iulie, de la ora 9 până la ora 13 și apoi de la ora 15 la ora 19 și apoi până la miezul nopții. Ordinea de zi a fost publicată, este disponibilă pe site-ul